colegi, pentru faptul că începem mai târziu această reuniune. Ședința coordonatorilor s-a terminat mai uh, târziu și uh, a trebuit să mai așteptăm puțin. Mi-am uitat uh, ochelari în acea sală, ceea ce nu îmbunătățește lucrurile, să vedem însă cât de tare e vederea mea. Văd că nimeni nu mă compătimește în sală, ceea ce, mă rog, asta e. Încă o dată îmi cer scuze pentru faptul că începem uh, târziu uh, punctul cu privire la tehnologia blockchain. Îmi cer scuze pentru colegii care au venit uh, special pentru acest punct. Haideți să începem. Vom avea o prezentare a proiectului de aviz pregătită de către Ana Gomes, raportoarea noastră, la uh, raportul său din proprie inițiativă cu privire la uh, tehnologia blockchain, o politică comercială orientată spre viitor. Uh, comisia LIBE este comisia asociată în conformitate cu articolul 54 și avem uh, competență exclusive uh, cu privire la chestiunile legate de drepturile fundamentale. Comisia INTA sunt niște probleme cu comisia Inta, Ana Gomes ne va da lămuriri. Deci, Ana, acum îți dăm cuvântul în legătură cu propunerile tale, după care vom avea o dezbatere. Deci, despre blockchain, -ul. După cum a spus, domnule președinte, e un raport pregătit pentru Comisia INTA care încearcă să prezinte tehnologia blockchain drept o tehnologie foarte puternică care poate stimula foarte mult activitățile comerciale ale Uniunii Europene. Pentru a înlesni demersurile comerciale, vamale, și sporind securitatea fluxurilor de date. Se sublinează faptul că această tehnologie va spori încrederea în tot felul de operațiuni. din uh, sectorul financiar mai ales, deci care sunt asociate aceste tehnologii. Se spune că nu doar multinaționalele pot dezvolta această tehnologie, ci că sunt interesate și IMM-urile. După părerea mea, este prezentată o imagine cam uh, prea pozitivă a acestei <laughs> științi, științe, aș zice eu, bizare. Uh, îmi închipui că tehnologia poate într-adevăr uh, permite mai multă securitate, însă poate fi folosită și la bine și la rău. Și nu ar trebui să trecem cu vederea faptul că tehnologia blockchain a apărut uh, prin a, în asociere cu criptomonedele. Și ar trebui să fim foarte, foarte atenți. Și într-adevăr trebuie să fim mult mai bine informații în legătură cu ce înseamnă criptomonedele de fapt. Tot așa cum uh, interesul public și interesul general ar trebui urmărit prin uh, folosirea acestor tehnologii blockchain, tot așa dacă utilizarea e în mâini, e, a, dacă fac gust de aceste tehnologie delinvenții, uh, rezultatele sunt cu totul altele. Gândiți-vă aici la opacitate și la alte probleme. Deci nu, să nu uităm că mai există și perspectiva protecției datelor și apărarea dreptului la intimitatea cetățenilor și a drepturilor lor fundamentale, o altă competență crucială a comisiei noastre. Și asta e oarecum recunoscut de raportor care spune că da, într-adevăr există provocări, însă nu chiar provocări, pot fi chiar conflicte. Deci asta spun eu, abordarea e mult prea pozitivă. Nu, neg faptul că pot exista aceste aspecte pozitive, însă e un domeniu care trebuie urmărit îndeaproape de comisie. De aceea sprijin concluzia și anume să se înființeze de către comisie un grup consultativ în legătură cu blockchain pentru dezvoltarea de standarde și principii legate de folosirea acestei tehnologii. Eu cred că e crucial ca acest grup consultativ să aibă să fie format din experți uh, care se ocupă de um, combaterea spălării banilor sau a terorismului și, bineînțeles, de care cunosc bine problematica GDPR, deoarece folosirea tehnologiei blockchain ar putea crea probleme în acest domeniu. Mulțumim, putem acum începe dezbaterea. Roberta Mețola este prima care va interveni. Mulțumesc! Îi mulțumesc raportoarei pentru prezentarea acestei tehnologii și a modului în care poate fi folosită pentru a ne ajuta. Da, are un element revoluționar în actuala transformare a economiei globale. Are un potențial enorm cu utilizare în domeniul financiar, al sănătății, al extracției. Deci ar putea modifica modul în care se fac uh, afaceri un nivel transfrontalier. Însă obiectivul nostru este să vedem cum putem profita de pe urma întregului potențial economic oferit de tehnologie, însă în același timp să ne asigurăm că există și uh, clauzele de protecție necesare pentru a împiedica abuzurile din sistem și pentru a avea încredere în continuare în acest proces. Trebuie să identificăm și să analizăm cu atenție riscurile asociate acestei tehnologii și de aceea trebuie să avem o metodologie de atenuare a riscurilor um, în paralel cu folosirea acestei tehnologii. E nevoie de un echilibru și e nevoie de certitudine juridică pentru companii care um, trebuie să investească în această tehnologie, însă e nevoie și de măsuri de protecție, mai ales în ceea ce privește spălarea de bani. Ar trebui să ne concentrăm pe tehnologia în sine și să încurajăm inovarea, dezvoltarea decât să ne concentrăm pe niște câștiguri financiare rapide. Nu sunt o expertă tehnică, să înțeleg că blockchain nu stochează datele tradiționale. Această tehnologie e văzută de mulți ca fiind complementară bazelor de date tradițională. Deci să nu uităm acest lucru când ne concentrăm pe riscurile la prote- asupra protecției datelor. Și deși e drept că tehnologia Uh, blockchain uh, prin care o contribuție poate fi citită de mulți ani, da, de alții da, se face însă. Sunt de acord cu raportarea că trebuie să ne concentrăm și pe riscurile legate de spălarea banilor. În concluzie, aștept uh, să continuăm aceste discuții, să colaborăm cu toți colegii pentru a ne asigura că ecosistemul nostru instituțional și de reglementare e suficient de adaptat, de robust și de sigur. Mulțumim, domnul Dalton. În primul rând, să știm despre ce vorbim. Această propunere vorbește despre permisiunea privată către blockchain. Nu e vorba de permisiunea publică ca în cazul Bitcoin sau altor criptomonede. E ceva care poate fi folosit pentru gestiona datele, companiile private pot să o facă. Și din perspectiva comercială e o tehnologie foarte interesantă, cu multe șanse. Deci, de exemplu, în uh, comerțul internațional se poate folosi pentru a reduce, de exemplu, problemele um, la trecerea frontierelor. Contextul Brexit e extrem de interesant această tehnologie. Eu nu împărtășesc scepticismul colegilor în legătură cu blockchain și nici cu criptomonedele, deși nu despre asta discutăm aici. Aceste blockchain-uri cu permisiune privată au potențialul să permită spălarea de bani tocmai pentru că sunt private. Eu sunt dispus să abordăm o serie de probleme, să să nu uităm despre ce vorbim aceste lanțuri uh, nu sunt bune pentru stocarea datelor, ci pentru a arăta transparența tranzacțiilor. De fapt, uh, aici nu există nicio anonimitate. Fiecare tranzacție poate fi trasată și nu poți ascunde acest lucru. Deci, într-un anumit fel, o parte din aceste blockchain-uri sunt mult mai puțin anonime decât actualul sistem, mai ales de transportul de plăți uh, numerar. Există un potențial enorm și dat fiindcă vorbim doar despre blockchain-uri cu permisiune privată, ar trebui să avem o, o atitudine mult mai pozitivă. Și în ceea ce privește criptomonedele, și acolo cred că ar trebui să avem o abordare mult mai pozitivă. Există motive reale pentru care oamenii folosesc aceste criptomonede. Aliniatul 5 se spune că utilizatorii criptomonedelor sunt cumva în afara domniei legii, deci așa ceva cred că e practic greșit. Deci nu putem face o astfel de afirmații. Mulțumim! Poate că și din partea comisiei ar fi interesant să avem câteva observații. E cineva din partea comisiei care dorește să se exprime în legătură cu blockchain? Sau doar mă ascultați? Eu mulțumesc membrilor comisiei pentru prezentarea acestui aviz. Sunt elemente care trebuie urmărite cu atenție și de Comisia Minta, dar și de Comisia Europeană, Minta. Minuna, bine. Comisia se pare că încă nu și-a elaborat o poziție în legătură cu blockchain. Bloomberg și CNBC așteaptă cu toții cu sufletul la gură. Oamenii ne vor asculta, vor asculta dezbaterea noastră să vadă cum evoluează lucrurile. Le mulțumesc acelor membri care sunt prezenți aici și mulțumesc doamnei Gomez. Termenul de amendament este până pe 24 septembrie. Deci pe un acest de subiect pe care îl urmăresc atâția oameni cu atenție. Deci există multe concepte în legătură cu care ar fi bine să ne exprimăm. Deci cetățenii așteaptă asta din partea noastră. Vreți drept la replică? Cam cum credeți că vor arăta amendamentele, doamna Gomeș? Poate că par prea sceptică. dar din ignoranță, poate. Și din cauza modului în care funcționează această tehnologie. Iau act de ce spunea domnul Dalton în legătură cu faptul că se sporește transparența tranzacțiilor deoarece practic anonimitatea e imposibilă. Nu spun că nu, această tehnologie nu ar permite un control mai bun al spălării uh, de bani, însă ar putea în același timp fi folosită în scopuri greșite. Și faptul că vorbim aici despre blockchain-uri cu permisiune privată și nu publice, nu e un motiv pentru care ar trebui să credem că există mai puține riscuri și provocări, fie că e vorba pe partea de spălarea banilor, fie că e vorba de protecția drepturilor fundamentale. Dacă e vorba de un serviciu de sănătate, de pildă, o companie privată care folosește această tehnologie cu atât mai mult ar trebui să se aplice regulamentul general de protecție a datelor, deoarece implicațiile negative ar putea fi enorme în caz de nerespectare acestui regulament. Cred de aceea că cea mai importantă contribuție pe care o putem face noi prin avizul LIBE către Comisia INTA este să ne asigurăm în acest proiect de aviz că solicităm înființarea acestui grup consultativ de la comisie care să includă experți pe GDPR și pe combaterea spălării de bani. Mulțumim, Ana! Așteptăm amendamentele, deci până pe 24 septembrie. Vă mulțumesc, mulțumesc pentru această discuție inițială. Mulțumim și comisiei. Trecem acum la următorul punct. Which is the OECD report. We're back on uh, schedule. This is the OECD report. Raportul uh, OCD cu privire la migrație. Avem uh, plăcerea să îi urăm bun venit domnului Jean-Christophe Dumont, care a coordonat uh, uh, perspectiva asupra migrației internaționale în 2018. Această publicație analizează evoluțiile recente în domeniul migrației, în politicile din acest domeniu, din țările OCDE, dar uh, și din uh, anumite state care nu fac parte din OCDE. L-am uh, invitat pe domnul De Mont și îl așteptăm întotdeauna cu nerăbdare la comisia noastră e pentru că considerăm că uh, fluxurile uh, europene de migrație și tendințele trebuie să fie puse într-o perspectivă mai vastă, atât în ceea ce privește uh, sosirile mm, migranților pe teritoriul europene față de alte țări. Ne-ar putea să facă câteva sugestii în ceea ce privește politici care au dat roade în anumite părți ale lumii modelele de migrație. În Europeană, uh, în Uniunea Europeană, raportul se axează pe impactul, impactul uh, sosirii migranților uh, asupra pieței muncii, dar și al așa numitei migrații ilegale și de asemenea include analize pe țară și statistici în anexă. Întotdeauna suntem bucuroși să avem reprezentanții ai OCDE-ului, dar mai ales în acest domeniu al migrației și deci așteptăm cu nerăbdare prezentarea dumneavoastră subcintă. Știți că e joi după masa, o săptămână, a fost o săptămână foarte încărcată. Vă urăm bun venit și în orice caz pe mine mă interesează foarte mult ce aveți de spus. Mulțumesc că uh, anticipat. Uh, mulțumesc și eu și bună ziua tuturor. Mulțumesc uh, pentru oportunitatea pe care mi-o acordați uh, de a vă prezenta această publicație <clears throat> reprezentativă a, Uniunii, a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, perspective asupra migrației. Avem 400 de pagini pe care va trebui să le rezum în aproximativ 12 minute, deci va trebui să fac o prezentare foarte succintă. În primul rând, aș dori să evidențiez uh, principalele mesaje din această publicație, în primul rând, uh, din perspectiva OCDE, uh, migrația este la un punct culminant în pofida unei scăderi remarcabile în 2017. Voi reveni ulterior. Apoi, fluxurile de refugiați și de solicitanți de azil încearcă să devină o nouă uh, normalitate, dar avem un uh, capitol special în această publicație care uh, analizează impactul asupra pieței muncii a fluxului de refugiați. În majoritatea cazurilor este modest, dar nu peste tot și o să vă explic unde sunt locurile în care impactul nu este atât de neînsemnat și, în fine, dar nu în ultimul rând, am avem un al doilea capitol special care pune accentul pe faptul că e nevoie să uh, Uh, combatem uh, angajarea ilegală a lucrătorilor, mai ales pentru a readuce încrederea uh, în rândul populației în ceea ce privește migrația. Acum aș dori să vă prezint procentele Deci, după cum vedeți aici, dacă ne uităm la fluxurile actuale, avem de-a face cu 5 uh, milioane de noi uh, migranți permanenți în anul 2017 în țările OCDE, 40% uh, din motive familiale, 20% migranții umanitari. Uniunea Europeană primește 1,4 milioane de rezidenți din țările terțe, cu 300 de mii mai mult decât Statele Unite. Deci uh, migrația în europeană este puțin mai mare, dar dacă facem uh, calculele, procentele sunt asemănătoare. Uh, mai mult, avem de-a face cu 1,4 milioane și 40% din migrația permanentă din țările OCDE. Vedeți aici rezultatele raportate la populația totală. După cum vedeți, există diferențe foarte mari între țări, de la zero aproape, inclusiv uh, țări europene, Letu Letonia, Ungaria, Republica Slovacă, în care imigrația este foarte scăzută, la 3,4% imigranție nou sosit în Luxemburg, mai bine de 2% în uh, Elveția. Iar în ceea ce privește media europeană, deci nu ne referim la mobilitatea pe teritoriul europene. Migrația permanentă reprezintă 0,4% uh, din populația uh, europeană anual. Migrația permanentă, migrația, pe lângă migrația tem, uh, permanentă, migrația temporară este și ea un fenomen important, uh, valabil pentru toate uh, categoriile, cu o singură excepție Uh, care a crezut în uh, uh, anul 2016. Deci numărul lucrătorilor sezonieri au crescut cel mai mult, care în 2016 numărul a crescut cu 30%, cu o singură excepție, Polonia. Pentru prima dată în, acest, în această publicație am putut să compilăm date cu privire la uh, lucrătorii sezonieri temporari și am Uh, numărată 4 milioane uh, de astfel de lucrători și pe locul întâi se află Polonia în țările OCDE, chiar înaintea SUA și uh, în fața Germaniei. Toată lumea este conștientă de situația din Polonia, era în datele 16, din 2017, probabil că ne arată cifre și mai mari. Iar în ceea ce privește refugiații și solicitanții de, solicitanții de azil, după cum știți, în ultimii ani Uniunea Europeană a înregistrat uh, fluxul cel mai mare de astfel de migranți din anul de la al doilea război mondial încoace. 4 milioane au făcut cerere uh, de azil între ianuarie 2014 și până în decembrie 2017. 1,6 milioane de persoane au uh, beneficiat de protecție internațională E vorba de cifre importante, dar încă o dată trebuie să punem lucrurile în context pentru turci, deci față de Turcia, Liban, uh, Iordania vorbim de 5 uh, milioane de persoane care beneficiază de protecție și pentru Asia și regiunea Pacifică e vorba de 8 milioane de persoane 3,5 uh, milioane de refugiați de care ne, vorbesc și, ne vorbește și UNHCR-ul. Să nu mai vorbim de tendințele actuale din America Latină cu exodul de cetățeni din Venezuela. Deci Europa, uh, sigur, e vorba de cifre importante pentru Europa, dar uh, totuși nu putem uh, spune că Europa este un exemplu izolat la scară mondială. Avem datele cele mai recente pe care le avem la dispoziție. Se pare că în pofida, în pofida tensiunilor care persistă în Europa, Europa nu se mai află încă în criză și majoritatea datelor sunt luate de pe site-ul UNHCR. În 2017, Spania a înregistrat cu 50% mai multe uh, debarcări uh, decât Italia și Grecia. Și e vorba de 10 ori mai mult decât în, mai puțin decât în 2015. Bineînțeles că uh, motivația o reprezintă contextul politic din Uniunea Europeană și vedem că fenomenul, toate aceste date, uh, nu vizează doar uh, teritoriul europene. Aici avem uh, numărul relocărilor. După vârful înregistrat în 2016, vedeți că numărul relocărilor a scăzut, s-a înjumătățit aproape în anul 2017, în pofida faptului, aici aveți cu albastru închis, uh, numărul uh, relocărilor în Europa au crescut. Deci Europa uh, face relocări, dar la scară globală vedeți că numărul relocărilor a scăzut foarte mult față de anul 2016, în orice caz conform evaluărilor UNHCR. Un subiect care a tras atât, a, foarte multă atenție în acest context al azilului și al solicita- deci al refugiaților Și aici avem, deci îl reprezintă piața muncii. Deci în anul 2018 uh, am încercat să estimăm impactul până în decembrie 2020 pe baza unor uh, scenarii diferite. Unul uh, pornește de la premisa că fluxurile vor continua după modelul 2011-2013 și scenariul, scenariul cel mai ridicat Uh, pornește de la premisa că fluxul rămâne la nivelul din 2017. Ceea ce vedem în următorul diapozitiv este că în 2020, în decembrie, numărul refugiaților ar fi uh, crescut în Europeană uh, cu mai puțin de 3%. Deci, până la urmă, impactul numeric este destul de mic. Nu putem spune că piața muncii de Europa va fi perturbată. Chiar și în țările cele mai afectate, Germania, Austria, Grecia sau în Suedia, impactul Uh, va fi între 6 uh, și 8% din uh, mâna de lucru. Nu ne referim la vârsta de lucru, ci la mâna de lucru. Deci, chiar dacă ținem contul de faptul că, sigur că e nevoie de timp pentru integrare, în perspectiva 2020, în decembrie 2020, impactul asupra pieței muncii per ansamblu va fi totuși destul de modest. Acestea fiind spuse, și aici ajung la următorul diapozitiv, uh, linkul uh, înspre publicația noastră v-a fost uh, trimis, deci vă invit să mergeți să consultați acest document, dar în orice caz putem constata că impactul s-ar putea să fie chiar mai mare pentru anumite grupuri de populație. Mă gândesc mai ales la persoanele cu fără studii superioare cu vârsta între 18 și 24. Deci dacă ne axăm pe această categorie de populație, uh, în care se concentrează numărul de refugiați, cel mai mare de refugiați, deci ne dăm seama că impactul ar putea să fie de 15, 15% în Germania și Austria. Deci e totuși o uh, parte însemnată a populației muncii. Chiar dacă acest grup de populație este relativ mic în aceste țări, uh, perspectivele uh, de angajare, știți că acest grup are cele mai, mare, mai mari probleme în a-și găsi un loc de muncă, având în vedere concurența exercitată de către refugiați pentru a-și găsi un loc de muncă, am putea avea consecințe negative asupra uh, percepției publicului uh, al volumului total de refugiați. Și noi, în publicația noastră, cerem să se consolideze politicile care vizează tocmai acest public țintă, cu uh, politicile care să depună eforturi pentru a uh, încuraja ra- integrarea rapidă a refugiaților. Cele două tendințe ar trebui să meargă mână în mână. Deci să acordăm sprijin pentru tinerii m- mm, needucați și de asemenea să uh, încurajăm în general integrarea refugiaților. Și ultima ultimă observație, în următoarele două minute angajarea ilegală a lucrătorilor. Noi uh, în acest document uh, propunem uh, piste pentru a combate integrarea lucrătorilor, achi, um, lucrătorilor străini. După cum știți, acest subiect ne-a preocupat în ultimii ani, dar în ultimii ani au existat foarte mulți factori pentru a spori acest interes criza economică 2008-2009, uh, foarte mulți uh, migranți uh, din țările europene și-au pierdut locul de muncă. Unii dintre ei au trecut clar, chiar în clandestinitate, într-o situație ilegală. S-a, există tot mai multe zvonuri în ceea ce privește migrația ilegală temporară, inclusiv în Uniunea Europeană, după cum știți, însă există un număr tot mai mare de refuzuri de a acorda uh, statutul de uh, solicitant de azil. Se pare că până în 2020 uh, numărul se va situa între 900.000 și 1,2 milioane. Uh, unele persoane se vor întoarce în țara de origine, dar nu toate, deci s-ar putea ca aceste persoane să ajungă într-o situație ilegală. Acum următorul diapozitiv. În acest uh, capitol arătăm că angajarea ilegală a lucrătorilor uh, străini uh, e posibilă datorită faptului că nu se respectă legurile de ocupare. Situația este foarte diversă de la un stat membru la altul. Unii nu au permis de muncă sau faptul că permisul a expirat, de exemplu, sau faptul că oamenii au un uh, permis uh, de muncă, dar că nu respectă regulile sau legile și condițiile legate de acest uh, permis de muncă. Adesea pentru că lucrează în economia gri. E foarte greu, deci, să uh, culegem date relevante. Uh, în, în SUA există 1,3 migranți ilegali, 5,3% din populația americană. În Europa, Uh, e mai greu uh, de evaluat uh, numărul exact al acestor persoane, dar mm, credem că fenomenul este de 5 ori mai mic pe teritoriul Uniunii Europene. Sigur, e vorba despre mulți lucrători sezonieri în domeniul agriculturii, în sectorul construcțiilor și așa mai departe. Care sunt uh, principalele motoare, să zicem, pentru angajarea ilegală? În primul rând, dimensiunile economiei informale, uh, Apoi, uh, faptul că uh, nu există un echilibru între uh, cererea de astfel de locuri de muncă și politicile de ocupare în anumite state membre. Apoi, tot felul de lacune, de inconsistență în regulile administrative care pot genera neregularități. Mă gândesc, de exemplu, la tot ce ține de renoirea permiselor de muncă și apoi faptul că angajatorii, având în vedere faptul că nu se pun în aplicare uh, sancțiunile legate de angajarea ilegală, sunt uh, încurajați să uh, angajeze oameni la negru. Aici avem câteva piste pentru a combate uh, angajarea ilegală a lucrătorilor străini. În primul rând, uh, campaniile de sensibilizare, dar și sistemele de verificare. Uh, știți că în Canada, SUA și uh, Australia există instrumente foarte eficiente. Apoi, uh, inspecțiile uh, de muncă care se efectuează în multe țări OCDE, dar uh, din păcate, fondurile puse la dispoziția inspectorilor sunt destul de limitate. Apoi, sistemul de sancțiuni și de amenzi Uh, uh, abordările sunt uh, diferite de la o țară la alta. În țările OCDE este vorba de sancțiuni pecuniare, condamnări și așa mai departe, dar până la urmă toate aceste sancțiuni și penalități sunt, nu sunt suficiente pentru a-i descuraja pe angajator să angajeze la negru. Deci trebuie să facem ceva în acest domeniu și un ultim aspect, căile juridice Politicile pentru combaterea uh, muncii la negru ar trebui să abordeze un set uh, vast de măsuri, inclusiv măsuri legate de piața de ocupare și politicile de migrație pentru a uh, reduce angajarea la negru și pentru a lesni căile legale de angajare, dar și prin punerea în aplicare a legislației existente în ceea ce privește ocuparea și în contextul european, al Uniunii Europene o înființare a unei autorități europene uh, pentru piața muncii ar fi o oportunitate pentru a uh, derula astfel de politici în Europeană. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult! A trebuit să mai completez că ce se întâmplă în astfel de după amieze de joi că ședințele noastre sunt uh, transmise pe internet, deci chiar dacă colegii nu sunt uh, uh, în sală, uh, toată lumea poate beneficia de pe experiența unor astfel de studii atât de interesante. Și e foarte bine că e așa. Eu personal am o serie de întrebări, dar uh, sunt sigur că și colegii au întrebări. În orice caz, o primă întrebare, o întrebare generală. I mean, we're now in a... Aș vrea să știu care sunt previziunile OCDE, pentru că în climatul actual global, previziunile experților uh, și economice și privind migrația uh, sunt puse într-o lumină negativă de către anumiți politicieni cărora le place să vorbească despre știri false uh, sau să pună sub semnul întrebării credibilitatea experților, mă gândesc la anumite, în anumite țări, nu doar în Regatul Unit, E ca un fel de boală asta, că experții de fapt n-ar ști atât de multe. Dar OCD-ul are o marcă, este o marcă puternică în, uh, în materie de previziune economice. Așadar, întrebarea mea generală este, acolo unde chiar contează cifrele în previziunile privind migrația, pentru că în urma acestor previziuni se iau decizii politice, uh, Întrebarea mea generală este, deci, cum, dat fiind că totuși este un raport atât de substanțial, e, chiar e consistent într-un domeniu destul de greu de măsurat, aveți senzația că oamenii nu se uită la cifre din cauză că toate previziunile în general uh, nu mai sunt uh, la fel de credibile cum erau și în al doilea rând, o parte dintre cifrele pe care le-ați menționat dar în unele cazuri știm care sunt tendințele. De exemplu, numărul de trecere ale Mediteranei este în scădere și deci nu e surprinzător că spuneți că numărul de cere de azil în țările OCD a scăzut. Dar OCD-ul spune asta. Deci aveți o, o marcă foarte puternică, credibilă în materie de previziuni. Sunteți o organizație credibilă. Așadar, considerați că atunci când discutați despre aceste lucruri, se și produc efectele dorite, mai ales între politicieni. Deci faptul că ei înțeleg ce se întâmplă, că scad uh, cifrele în materie de azil, cerere de azil și dacă mă uit la țări, de exemplu, mă uit la Slovacia, uh, oricum avea un număr foarte scăzut, foarte scăzut de cereri de azil, care acum uh, scade și mai mult. Și deci v-aș întreba dacă uh, există și efecte ale uh, constatărilor dumneavoastră. Și apoi, impactul asupra pieței muncii uh, impactul refugiaților asupra pieței muncii. Discutăm despre foarte multe lucruri în această comisie, dar unul dintre subiectele importante de care ne ocupăm este integrarea pe piața muncii. Uh, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale se ocupa de acest lucru mai mult, dar acum se pare că, din păcate, a revenit în totalitate în competențele noastre. Deci faptul că vă ocupați de integrarea migranților și refugiaților pe piața muncii. Nu vreau să exagerez statisticile pe care le regăsim într-un raport atât de important, dar um, cifrele merg în direcția bună și în ceea ce privește integrarea pe piața muncii pentru imigranți, nu doar că vedem cifre mai bune, creșterea ratelor de ocupare, dar, de exemplu, rata ocupării între femeile care au fost născute în străinătate, între femeile care vin din Africa, Asia, integrarea acestora, deci, crește, ceea ce indică faptul că discriminarea scade, ceea ce mi se pare interesant. Și piața muncii, în ceea ce privește refugiații, n-aș exagera cifrele, nu sunt cu mult mai bune, dar totuși se îmbunătățesc. Întrebarea mea este, aceste cifre și munca pe care ați depus-o au și niște, niște rezultate? Pot guvernele, ONG-urile sau alți parteneri, partenerii sociali, pot să folosească aceste cifre sau aleg în mod foarte convenabil să le ignore? Cum vedeți lucrurile? Pentru că acestea sunt cifre care sunt măsurate în domenii foarte sensibile din punct de vedere politic și totuși spun o poveste pozitivă. Deci lucrurile se îmbunătățesc, însă reacțiile politice împotriva refugiaților și migranților se înrăutățesc. Dar uh, tendințele demografice sunt mai, mai dificile și, totuși, uh, acceptarea pe piața muncii are o tendință negativă. Acestea ar fi întrebările mele, anume pentru OCDE, pentru că în ceea ce privește credibilitatea um, și faptul că vă ocupați în principal de previziuni economice, cred că sunteți instituția potrivită. Acestea sunt uh, întrebările noastre. Și sper că Comisia nu va renunța la migrația legală, și vom continua acest proces, mă gândesc și la lucrătorii sezonieri, dar cu o notă aici, anume avem nevoie de statistici bune, fiabile, pentru că dacă vrem să avem și acest braț al migrației legale, asta deja e o întrebare politică în sine, atunci avem nevoie de statistici bune, pentru că dacă ne uităm la instrumentele migrației legale, cum ar fi um, cardul albastru, uh, și așa mai departe, trebuie să avem niște statistici bune. Și un astfel de raport este genul de raport care ne-ar ajuta. Dacă aveți orice fel de uh, puncte de vedere, uh, ne-ar ajuta. Uh, să vedem ce se întâmplă cu propunerile privind migrația legală. Acestea sunt întrebările mele. Sunt sigur că vor fi și comentarii. Aș vrea să știu care este experiența noastră din, din spatele cifrelor. Ana, ai întrebări pentru OCD? Nu. Nu. Înțeleg că te-ai ocupat de, de alte lucruri. Nicio problemă. Bun. Uh, mai am eu încă una. Un set foarte lung de întrebări, dar mă interesează foarte mult aceste subiecte. Și chiar vă sunt recunoscător că ați venit și ne-ați făcut această prezentare. Deci, uh, vă rog, spuneți-mi uh, ce părere aveți. Mulțumesc încă o dată, în primul rând, pentru ocazia de a veni să vă împărtășim aceste informații, pentru că numai uh, atunci când multiplicăm uh, auditoriul, uh, atunci putem să ne transmitem mesajele și cred că este foarte important pentru politicieni să înțeleagă modul în care se schimbă, modul în care evoluează situațiile așa cum se pot regăsi aceste schimbări în statistici. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, întrebați în ce măsură cifrele pe care le aducem în dezbatere publică sunt uh, auzite și sunt uh, utile. Eu cred că acest lucru depinde foarte mult de capacitatea de a înțelege ce anume creează depărtarea între opinia publică și experți sau statistici, să spunem. Și aici cred că unul dintre factori este legat de faptul că trebuie să mergem dincolo de medii. Spunem că imigrația va crește PIB-ul de aproximativ, cu aproximativ 0,3%. Nu înseamnă nimic pentru nimeni asta. Oamenii vor să știe cât o să câștigăm noi în plus la salariu și care este impactul asupra lor, asupra comunităților, la nivel local. Și atunci când vorbim despre refugiați, cifrele poate sunt scăzute, dar pentru că influxurile sunt concentrate în anumite țări, în anumite regiuni, în anumite zone ale unor orașe, vizibilitatea și percepția diferă foarte mult. Deci e foarte important ca într-o analiză să auzim toate aceste îngrijorări și să mergem dincolo de medii. Pentru că, sigur, facem o medie a impactului, dar încercăm în același timp să identificăm și punctele specifice unde ar putea apărea îngrijorări. Și exact asta facem în impactul asupra pieței muncii. Pe ansamblu, impactul e foarte mic, aproape zero. Însă, dacă ne uităm la grupurile specifice, abandon școlar, bărbații um, bărbați tineri, care pun deja probleme în anumite țări europene, atunci cifrele sunt foarte diferite și acest impact, credem noi, ar putea să schimbe percepția asupra impactului mediu, cu toate că realitatea este foarte diferită. Al doilea lucru pe care încercăm să-l facem în această publicație este să auzim și să ascultăm îngrijorările. Vorbim despre migrația legală, uh, să nu facem greșeli aici. Dacă vrem să spunem că e nevoie să se creeze norme și sisteme care să le permită oamenilor să vină și să lucreze legal, atunci trebuie să fii și în măsură să spui de la cei care nu lucrează legal, pentru aceștia avem instrumente de a, pentru a rezolva problema. A fost recent un eurobarometru în care se întreba dacă cetățenii consideră că sunt mai mulți uh, imigranți în situație legală sau ilegală în Europa și în anumite <coughs> țări um, un procent foarte mare de oameni credeau că sunt mai mulți migranți în situație ilegală decât legală, ceea ce e greșit, dar să nu-i asculți pe acei pe acești oameni e din nou greșit. Și în pofida tuturor datelor pe care le avem, E important să abordăm și aceste chestiuni dificile, sensibile și să încercăm să găsim dovezi pentru a pune lucrurile într-un context, spunând, da, aceasta este o problemă în Uniunea Europeană, dar nu așa o problemă în Statele Unite, sau, da, asta e o problemă, dar e o problemă foarte diversă. Um, există persoane cu permise de lucru uh, care lucrează în anumite sectoare și sunt persoane uh, care nu au un permis de lucru valabil, dar care sunt declarați de către angajatorul lor și pentru care se plătesc contribuții sociale. Asta este situația și încercăm să detaliem cât mai mult diversele situații și Sigur, pentru a putea um, găsi în cele din urmă răspunsuri de politică la diversele situații. Încercăm să aducem contribuția noastră la, la această dezbatere publică. Contextul este unul controversat și expertiza, mai ales când ne referim la cifre, um, e foarte greu de transmis către publicul general, dar ascultând îngrijorările exprimate și mergând cu această abordare, deci dincolo de medii, încercăm să abordăm problemele. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim! Eu ce voiam să spun este că OCDE-ul face previziuni privind creșterea economică, uitați, se va întâmpla așa, oamenii ascultă și cred previziunile dumneavoastră și ar fi foarte bine dacă și ar asculta și ar crede și previziunile dumneavoastră privind migrația. Sigur că e vorba de uh, alte persoane sau instituții care trebuie să asculte, dar um, E, pentru noi e foarte util să aflăm aceste informații și chiar dacă este o joie și după masă o ședință mai relaxată, este transmisă online și uh, deci uh, informațiile dumneavoastră vor ajunge în multe locuri și vă mulțumim încă o dată pentru prezență și pentru uh, prezentarea raportului. So colleagues, we now um, a wee bit earlier, I think we've got um... Dragi colegi, suntem un pic în avans cu timpul. Oare domnul Gregor este alături de noi? A, a ajuns deja? Mr. Gregor wants to come up, please, and we can then uh, we can start the new point a bit better. Sigur, dacă a ajuns deja, atunci putem să începem puțin mai devreme punctul următor. Grazie. So, colleagues, um, if we could uh, just... Dragi colegi, haideți să începem un pic mai devreme. Punctul 14 de pe ordinea noastră de zi e vorba de un raport al Curții de Conturi care va fi prezentat de Ian Gregor, membru al Curții de Conturi E um, interesant acest subiect de care s-au ocupat. Deci va fi interesant să auzim și urez bun venit. Este membrul Curții de Conturi al Comisiei pentru uh, Controlul Calității uh, Auditului și ne va prezenta constatările raportului special referitor la abordarea radicalizării care duce la terorism și sigur că după aceea este uh, deschis să ne răspundă la întrebări. E interesant uh, uh, că ați ales un astfel de subiect pe care să-l analizați. Cred că voi da cuvântul 15 minute pentru a face prezentarea și apoi vom discuta. Și trebuie să vă spun și dumneavoastră că, deși sunt puțini eurodeputați în sală, um, ședința noastră este transmisă Uh, live. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor. În primul rând vreau să mulțumesc pentru această ocazie de a prezenta raportul curții referitor la combaterea radicalizării. Am început um, cu prezentarea înainte de vacanța de vară la uh, reuniunea comună a comisiilor uh, cont și ter și deci mă bucur să mă aflu astăzi și în fața dumneavoastră. Uh, sigur că discutăm în contextul migrației uh, această potențială radicalizare și implicațiile negative asupra persoanelor. De aceea am acordat atenție specială acestor, acestui raport. Permiteți-mi să vă prezint, uh, deci, acest raport. Am să mă axez pe 5 puncte. În primul rând o să vă descriu de ce anume am ales să audităm acest uh, domeniu important um, și sigur că vom discuta și despre uh, recomandări la sfârșit, constatările noastre și recomandările pe care le facem. Lupta împotriva terorismului este în responsabilitatea statelor membre și în interiorul statelor membre se pare că totuși există foarte multe provocări care variază în funcție de situația locală și, deci, abordarea de jos în sus este foarte importantă. Din această perspectivă, rolul Comisiei este de a susține statele membre în eforturile lor, ajutând să asigure schimbul de bune practici, în, în timp util, un schimb de practici de bună calitate. Și acum să vă descriu de ce anume, care a fost raționamentul nostru când am ales să uh, evaluăm acest domeniu. În strategia Uniunii Europene împotriva terorismului adoptată în 2005 este organizată pe patru piloni. Prevenire, protecție, urmărire și răspuns. Acești uh, piloni uh, acoperă întreg procesul de la prevenirea radicalizării până la un control uh, și o securitate mai bună a frontierelor și, sigur, um, prevenirea atacurilor, respectiv gestionarea consecințelor acestora primii pași în combaterea radicalizării uh, trebuie făcuți prin uh, prevenire. Și am ales să ne focalizăm asupra acestui subiect pentru că în ultimele în recentele atacuri teroriste, știm că a, uh, au fost implicați mulți cetățeni europeni radicalizați. Comisia consideră că radicalizarea, în mod obișnuit, este rezultatul unei combinații de factori fie că e vorba de factori sociali, cum ar fi marginalizarea, excluderea, plus uh, factori ideologici, abuzul uh, unor uh, religii de către cei care recrutează pentru a justifica actele de terorism și abordarea radicalizării este, deci, și aici ne sincronizăm cu OCDE-ul, Uh, folosim aceleași uh, expresii. Este vorba de o provocare uh, cu fațete multiple și o, o provocare complexă. Comisia um, are servicii în opt direcții generale și folosește o serie amplă de fonduri europene pentru a susține statele membre, cum ar fi Fondul pentru Securitatea Internă, Orizont 2020, Programul pentru Justiție, Erasmus+, Plus, și nu în cele din urmă, Fondul Social European. Rapid să vă descriu care sunt întrebările pe care le-am adresat. Am examinat în ce măsură susținerea uh, era direcționată către nevoile statelor membre și unde există lacune, dacă acțiunile Comisiei aduceau într-adevăr beneficii statelor membre, de, de la nivel european, deci, și pentru că susținerea este foarte complexă și merge pe mai multe domenii de politică, am examinat și coordonarea diverselor acțiuni și fonduri și din această perspectivă, bună coordonare este necesară pentru a crea uh, cele mai, uh, cea mai mare, în cea mai mare măsură sinergiile necesare. Comisia sigur că a diseminat informațiile referitoare la acțiunile finanțate la nivel european. Apoi, dacă am întrebat Comisia dacă are un cadru pentru a evalua eficacitatea susținerii pe care a oferit-o statelor membre. Apoi, să vă explic cum anume am realizat acest proces de audit. În primul rând, am revizuit toată uh, documentația existentă, am Uh, intervievat uh, funcționarea comisiei, um, Centrul de Excelență de la Amsterdam și unitatea uh, pentru internet la, de la Europol. Am folosit și un sondaj pe care l-am trimis tuturor statelor membre, tuturor um, punctelor de lucru contrateroriste și 15 state membre, deci, au răspuns la acest sondaj și am vizitat autoritățile naționale din Franța și Belgia pentru a discuta relevanța sau valoarea adăugată a susținerii pe care au primit-o din partea Comisiei. Trec mai departe la constatările raportului nostru. Încercând să răspundem la prima întrebare, dacă Comisia furnizează statelor membre uh, susținere relevantă, în general, răspunsul a fost uh, pozitiv. În majoritatea sa, susținerea a fost bine proiectată și relevantă și a venit uh, în uh, beneficiul statelor membre, acolo unde statele membre aveau nevoie. Susținerea Comisiei deci a răspuns nevoilor statelor membre în diverse domenii, cum ar fi dezvoltarea cunoașterii despre radicalizare prin cercetare, prin diseminare de practici, uh, prin uh, rețeaua uh, de resort, um, lupta împotriva terorismului prin um, unitatea de specialitate de la Europol, um, utilizarea, de, utilizarea fondurilor din Erasmus Plus și ESF, facilitarea schimbului de informații prin sistemul informației Schengen pentru a afla despre uh, potențiala radicalizare a anumitor persoane și lupta împotriva radicalizării în afara Uniunii Europene prin programe finanțate prin Fondul European pentru Dezvoltare. Și susținerea a fost bine proiectată pentru că a adus beneficii statelor membre, fie prin rețeaua RAM, prin uh, Uh, unitatea uh, de la Europol sau prin uh, forumul european, prin rețeaua mm, de comunicare strategică, ceea ce s-a făcut mai într-un mod mai eficace decât ar fi putut fi realizat prin acțiunile individuale ale statelor membre. Apoi, să vă explic cum am încercat să răspundem la cea de-a doua întrebare dacă acțiunile finanțate de diversele fonduri europene sunt coordonate astfel încât să se exploateze sinergiile posibile. Uh, sigur că am găsit că au existat anumite sinergii, dar sunt anumite domenii în care coordonarea putea fi îmbunătățită. Um, Comisia a coordonat um, finanțări transversale și sinergiile între fonduri, de exemplu, a folosit uh, programul cel 7 la program cadru pentru a finanța cercetarea de impact pentru a evalua radicalizarea, instrumente care au fost uh, utilizate mai târziu de un proiect care a fost uh, finanțat de poliție, proiect care apoi a fost uh, uh crescut la scară mai mare și diseminat uh, prin Erasmus+. În pofida îmbunătățirilor, există și niște probleme, niște neajunsuri în materie de coordonare. De exemplu, Comisia nu are o perspectivă clară asupra tuturor acțiunilor finanțate de la nivel european și am auzit că și am aflat că rețeaua RAN nu a fost folosită um, la maximum. De exemplu, din 16 proiecte finanțate la nivel european pe care Comisia dorea să le disemneze prin rețeaua RAM, acest lucru a fost făcut doar în șapte Uh, dintre acestea. Cea de-a treia întrebare, dacă Comisia are un cadru pentru a evalua eficacitatea și randamentul susținerii sale, am găsit, am aflat că acest cadru a fost insuficient uh, dezvoltat. Um, s-au analizat lucrurile la nivelul politicilor generale și la nivelul acțiunilor individuale și pot să vă spun că în cazul uh, unei politici atât de importante, care trebuie dezvoltată foarte rapid pentru a face față situațiilor, înțeleg că acest domeniu a rămas puțin în urmă, dar totuși este un domeniu pe care în mod uh, obișnuit îl acoperim în evaluările din partea curții de conturi. Aici puteți să vedeți uh, unitatea de la Europol care se focalizează asupra conținutului uh, terorist um, și, de exemplu, discută cu uh, furnizorii de internet, internet, Microsoft sau Twitter, pentru ca aceștia să poată să uh, îndepărteze conținutul, să șteargă. Și există niște statistici, dar acestea ar putea să fie îmbunătățite în continuare, pentru că ele arată uh, Uh, cât conținut a fost șters, dar nu arată cât din acesta a fost șters în urma, um, uh, în urma sesizărilor venite uh, de la unitatea Europol sau de la Comisia Europeană. Știm că în continuare există foarte multă propagandă pe internet și sondajul nostru a arătat că pur și simplu mesajele propagandiste care sunt uh, înlăturate într-o parte apar apoi în altă parte pe internet. Și acum aș putea să trec la recomandările pe care le facem. În raportul nostru am făcut trei recomandări. Prima dintre acestea este de a se îmbunătăți coordonarea acțiunilor care combat radicalizarea. Comisia își coordonează acțiunile și obține sinergii, dar sunt două domenii în care uh, cu această coordonare poate fi îmbunătățită. Și există o listă de uh, acțiuni de combatere a radicalizării care trebuie să includă toate acțiunile majore finanțate la nivel european sau la nivel național în Uniunea Europeană. Și recomandăm să se folosească mai multă rețeaua RAN pentru a disemina la nivel sistemic mai rapid um, rezultatele des, uh, proiectelor de succes. A doua recomandare este aceea de a crește și a îmbunătăți susținerea practică pentru practicieni și pentru decidenții politici din statele membre. Aici sunt mai multe recomandări, dintre care logica principală este, așa cum am spus și la început, că există și specificități locale, deci uh, abordarea uh, necesară este cea de jos în sus și acțiunile de succes trebuie să fie diseminate și e important um, ca uh, serviciile comisiei să facă acest lucru. Cea de-a treia recomandare se referă de uh, se referă la cadrul pentru evaluarea rezultatelor. Dar, așa cum am spus, e de înțeles că acest domeniu a rămas puțin în urmă în acest moment. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule Gregor. Încercăm să vedem dacă putem încheia pe la patru ședința comisiei de astăzi. membri ai Comisiei uh, Terorism, doamna Stevens, de asemenea, este aici, este o joi după amiază. Am avut recent un raport în legătură cu lipsa, cu costul lipsei de politici europene în ceea ce privește combaterea terorismului. E ceva ce trebuie văzut și din perspectiva bugetară și a resurselor și știu care sunt eforturile Comisiei TER. E o perspectivă foarte interesantă. E ceva multidisciplinar, dar știu cât e de greu. Acum îi voi da cuvântul colegei Caterina pentru întrebări, după care va interveni și comisia. Caterina, te rog. Mulțumesc. Îi mulțumesc și eu domnului Gregor pentru prezentarea făcută acestui studiu, care se referă la un subiect foarte complex. Poate că e cel mai, complet, cel mai complex aspect legat de terorism. Radicalizarea, care poate avea cauze foarte diferite. Deci, tineri și chiar foarte tineri, deci ajung uneori uh, victimele radicalizării. Vreau să mă refer la mai multe aspecte. Să cred că trebuie evidențiată uh, importanța sprijinului pe care îl acordă statele membre um, pe care, uh, importanța pe care le acordă statele membre, le acordă statele membre, importanța sprijinului Comisiei pentru statele membre. Aș vrea să știu dacă uh, la comisie aveți o listă completă cu toate proiectele, cu toate acțiunile care au fost întreprinse în fiecare stat membru. Aș vrea să știu dacă la comisie se știe exact ce inițiative a, au luat fiecare au stat membru pentru a avea un schimb de bune practici și pentru a ști care sunt rezultatele obținute. E ceva fundamental în acest sector. Și, bineînțeles, așa cum spunea și dumneavoastră, trebuie respectată acea competență specifică a statelor membre în ceea ce privește securitatea. Dumneavoastră ați citat după aceea un alt aspect, printre altele, de altfel, interesante, așa cum spunea domnul Moraes, eu sunt membră și la Comisia Libe și la TER și sunt și membră suplantă la Comisia de Control Bugetar, deci eu încerc să urmăresc aceste teme din mai multe perspective. Un alt lucru. Uh... Uh, toate posibilitățile pe care le oferă RAN, rețeaua RAN. Ar trebui și aici să avem mult mai multe informații și să încercăm să uh, împărtășim bunele practici. Acum, în ceea ce privește evaluarea uh, eficienței acțiunilor. Există anumiți indicatori, sunt aceștia eficienți, cum pot fi aceștia integrați, cum uh, se poate interveni în acest sens. Și mai este încă un aspect despre care am discutat și azi dimineață cu comisarul King, care a fost uh, aici. și vorba de înlăturarea de pe site-uri a mesajelor uh, pro-terorism. A spus și dumneavoastră și am discutat și azi dimineață că uneori anumite conținuturi semnalate prin uh, unitatea de referi la internet de la Europol, deci să fie eliminate. Însă, din păcate, acele conținuturi pot fi publicate pe alte platforme ulterior. Cum se poate interveni atunci? Știu că peste câteva zile vom cunoaște propunerea comisiei pe acest uh, subiect, însă mă gândesc că am putea să încercăm să identificăm uh, măsurile necesare pentru a evita astfel de riscuri. Știm că ceea ce este înlăturat de pe internet, de fapt, nu este înlăturat uh, definitiv. Deci, aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră despre acest lucru, dacă ne puteți da câteva indicații și, în orice caz, uh, Vă mulțumesc pentru prezentarea completă. Mulțumesc. Mulțumim, Caterina. Vă... Ați reacționăm cum trebuie la prezentarea acestui studiu atât de cuprinzător. Acum uh, o scurtă reacție din partea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul va fi prezentat și comisiilor, um, a fost prezentat comisiilor cont și TER. Astăzi avem ocazia să-l prezentăm aici. Un raport bun, suntem de acord cu recomandările de acolo. Și trebuie spus că recomandările vin chiar la momentul pozitiv, deci ar putea fi folosite într-un mod foarte bun în discuțiile de la grupul de la nivel înalt, instituit acum un an cu privire la radicalizare și ar putea face parte din uh, uh, măsurile pe care vom hotărâ să le implementăm. Acum, în legătură cu ce s-a făcut deja, dacă ne uităm la cele trei seturi de recomandări, pe partea de coordonare, ne-am ocupat de coordonarea internă în contextul uh, celui task force de securitate. Mai multe servicii ale comisiei joacă un rol aici și chiar își aduc contribuția pentru a combate radicalizarea. De asemenea, a trebuit să găsim cu cine să colaborăm, organizații de la baza societății care lucrează în contextul rețelei de conștientizare cu privire la radicalizare, dar nu doar la Bruxelles, ci și în mai multe capitale din Uniunea Europeană. Acum, folosirea diferitelor instrumente disponibile. Aici nu doar că suntem mai exigenți în ceea ce privește rezultatele la care ne așteptăm, Multe dintre acestea v-au fost prezentate în cadrul Comisiei Libe. Ați văzut că există multe manuale, există uh, lucrări practice în legătură cu închisorile, cu minorii, recomandări și, de asemenea, uh, evaluări uh, uh, care au fost uh, făcute în mai multe state membre. Și în ultimul rând, referitor la evaluări. Am făcut evaluarea oficială la jumătatea mandatului, o vom face în continuare și cu privire la diferitele instrumente pe care le avem, însă trebuie să vă spun că am început deja să elaborăm uh, indicatorii. lucru care nu e ușor. E un uh, rezultat care se vede pe termen lung, când se ne bucură faptul că avem un set bun de indicatori. Și la întrebarea precisă legată de material de pe internet, conținute de pe internet care sunt uh, eliminate, dar care uneori uh, reapar pe alte platforme. Aici am reușit să determinăm industria să, dezvăluie, să dezvolte așa numitele database hash. Un uh, instrument care duce la ștergerea automată a celor materiale de pe diferitele platforme implicate. Va fi și asta o parte din propunerea pe care o veți uh, descoperi săptămâna viitoare în contextul măsurilor pe care le cerem uh, companiilor. De aceea vreau să mai instaurăm și un sistem de evaluare automată pentru a vedea ce se întâmplă cu aceste activități. Tipul de măsuri uh, a fost adaptate destul de semnificativ în ultimul an și jumătate. Acum, înainte ne concentrăm pe cei care mergeau să lupte în Siria și Irak. Ne concentrăm și pe cei care s-au întors, dar pe cei care sunt acum activi acasă pentru a evita indivizii radicalizați în uh, țările noastre, deci să evităm uh, instrumentalizarea acestor indivizi radicalizați pentru a comite atentate. Acum, uh, închisorile. Facem mare efort în ceea ce privește reabilitarea, așa cum ne-ați cerut și dumneavoastră, și facem din ce în ce mai multe în domeniul prevenirii. Vă mulțumesc pentru aceste minute prețioase. Din motive tehnice, reuniunea noastră se va încheia destul de repede, deci v-aș ruga să reacționați și dumneavoastră rapid. Uh, four issues. Uh, uh, first I... Patru lucruri. În primul rând, trebuie să încurajăm statele membre să colaboreze cu Comisia pe marginea acestor inițiative, deoarece nu toate statele colaborează. Acum, referitor la conținuturile de pe internet. E mission impossible, aș zice eu. Cu cât găsești mai multe conținuturi pe internet, uh, cu atât e mai mare probabilitatea să apară conținuturile acelea pe darknet sau pe o rețea socială criptată. Deci e foarte greu. Suntem, practic, direcția cea bună, dar riscul persistă și vreau să-i mulțumesc, uitasem să-i mulțumesc Comisiei pentru cooperarea excelentă de care au dat dovadă în timpul acestui audit și țin de asemenea să folosesc uh, această ocazie pentru a promova activitatea Curții de Conturi. Colegul meu vă va prezenta curând un document uh, cu legătură cu migrarea în fața comisiei dumneavoastră și mai spre sfârșitul anului Vom prezenta și un document în legătură cu securitatea, iar la anul, în timpul programului de lucru, am planificat un raport prin care analizăm eficiența sistemelor informatice în ceea ce privește controlele la frontieră. Mulțumim, doamna Stevens dorea să intervină, mie eu nu am fost uh, informat, îmi cer scuze. Dacă vreți să luați cuvântul acum, doamnă Stevens, vă rog. Îmi pare rău, domnule președinte. Nu cred că m-ați văzut. Eu am ridicat mâna, poate nu m-ați uitat, dar nu pot să stau tot timpul cu mâna sus. Uh, în calitate de coraportoare de la Comisia Specială TER, trebuie să vă spun că um, mă bucur să văd că există o metodă de a evalua programele menite să combată radicalizarea. 314 milioane de euro sunt banii care au fost uh, alocați pentru proiectele de, de radicalizare, însă trebuie să ne întrebăm dacă funcționează aceste proiecte. Noi, cei din Comisia TER, suntem foarte interesați de latura de prevenire a radicalizării. E important să existe o metodă de evaluare a programelor și proiectelor pentru a vedea dacă acestea își ating obiectivele și dacă nu și le ating, să poată fi corectat acest lucru. Ce credeți despre acest lucru, domnule Gregor, și ce crede și Comisia? Mulțumim, Helga, îmi cer scuze că nu ați am dat cuvântul mai devreme în timpul dezbaterii. Poate că puteți transmite un răspuns prin scris doamnei Stevens cu toate detaliile necesare. sau vreți să luați cuvântul să răspundeți. A, ne vom coordona cu comisia și vom transmite răspunsul în scris. Mai pe larg. Din motive tehnice, trebuie să ne încheiem aici ședința. Acesta a fost ultimul punct. Pe 10 septembrie va avea următoarea ședință. Dacă nu avem nimic la diverse, le mulțumesc membrilor care au rămas până la sfârșitul acestei reuniuni și le mulțumesc și membrilor din personal, tuturor serviciilor juridice altor servicii, tuturor celor care sunt aici. Vă mulțumesc, un weekend plăcut tuturor!